Conform regulii 70A din regulamentul de ordine, vă amintiți, e vorba de o nouă procedură în ceea ce privește acordurile în prima lectură. La sfârșitul, la începutul acestei perioade, v-am prezentat uh, părerea liberă. în termenul determinat nu s-a făcut nicio cerere în ceea ce privește dezbaterea sau cererea. De aceea, ne, articolul 70 din 70A din regulamentul de procedură este cel de urmat. Trecem acum la votare, în primul rând, acordul de parteneriat și cooperare între UE și Irak.